Bună seara. Vă salut în deschiderea ședinței noastre a Comisiei de Control Bugetar. Ordinea de zi a fost distribuită. Aveți observații? Constat că nu. Veți uh, găsi toate limbile de lucru în Cont News și această întâlnire se transmite prin internet. Ne propunem un follow-up astăzi uh, pentru proiectul uh, Uh, ITER și uh, salut uh, prezența domnului comisar Caniete, care participă la un schimb de opinii. Am putut constata că în ce privește descărcarea de gestiune legată de ITER au fost depășite termenele, au fost multe probleme financiare. Vă amintesc că raportul de descărcare de gestiune pentru 2013 Um, afirmă că există 6,6 um, miliarde de euro solicitate suplimentar față de 2008, deci uh, costurile sunt practic duble față de cele preconizate. Este vorba de fapt de 219 milioane uh, care uh, au fost Uh, prevăzute și am vrea să știm cum stau lucrurile în legătură cu proiectul ITER. Este vorba și de o nouă organizare pentru proiectul ITER despre care ne-a informat uh, Comisia și poate că cele mai noi uh, evoluții ni le va prezenta domnul Caniete. Salut pe membrii Comisiei ITRE și care au fost invitați la întâlnirea noastră. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă informa în legătură cu recentele evoluții și viitoarele provocări care stau în fața ITER. Acest proiect, după cum știți, intenționează să demonstreze Uh, viabilitatea uh, fuziunii ca uh, sursă de energie. Este unul dintre proiectele tehnologice de mare anvergură ale lumii, în condițiile în care cererea crescândă de energie determină schimbările climatice și expune Uniunea Europeană la vulnerabilități energetice. Această energie de fuziune poate fi o soluție într-un mix sustenabil de energie. De fapt, dacă va avea succes, energia de fuziune va avea un impact cheie în reducerea emisiilor globale în secolul 21. De aceea, succesul ITER este o politică strategică pe agenda Uniunii Europene. Astăzi mă voi concentra pe următoarele puncte. Mai întâi, contextul proiectului, în al doilea rând, recentele evoluții în proiectul ITER și, în al treilea rând, provocările ITER începește timingul și costurile, în al patrulea rând beneficiile ITER și apoi uh, progresele înregistrate. Dați-vă să încerc cu contextul proiectului și evoluțiile recente. Proiectul ITER și construirea în uh, construcția din sudul Franței, stația Fusion for Energy din Barcelona, este un pas major pe calea creierii unei uh, centrale de, care se producă energie de fuziune și are susținerea șapte parteneri internaționali majori, și evident e vorba de Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia, China, India, Corea de Sud și Rusia. Colectiv, uh, sute de mii de componente sunt uh, fabricate peste tot în lume. Toate aceste componente trebuie să respecte specificațiile cerute de către ITER. Și după cum știm cu toții, dacă, atunci când e vorba de astfel de proiecte internaționale de această scară, există anumite riscuri în ce privește evoluțiile uh, tehnologice, managementul uh, și problemele care trebuie rezolvate. A fost cazul multor alte proiecte științifice, cum ar fi uh, CERNul sau Spația Stațială Internațională. Comisia înțelege foarte bine că uh, pentru ITER uh, s-au manifestat uh, întârzieri mari, în principal din cauza modului în care parteneriatul ITER a fost creat. Uh, deși ITER este, are un management complex, Proiectul uh, se asigură că implicarea Europei în astfel de uh, activități o ajută să păstreze leadership-ul tehnologic și de fabricare. Datorită acestui proiect, companiile europene sunt implicate în toți pașii construcției și beneficiază de noile tehnologii dezvoltate. Finalizarea ITER a reprezentat o, preocupare constantă. Totuși, lipsa de maturitate a proiectului este rezolvată gradual. Astăzi putem confirma că suntem la un nivel de 75% pentru clădiri și 50% pe toate celelalte componente interne. Integrarea tuturor componentelor livrate de părțile care participă la proiect va fi, de fapt, următoarea proiect, uh, provocare pentru proiect. ITER își pregătește structura în mod activ pentru a gestiona această fază care se apropie mai repede decât credem și ITER face gradual schimbările necesare pentru a pune proiectul din nou pe drumul succesului. Eu mă voi asigura că aceste provocări sunt uh, rezolvate și că nu va exista uh, o atitudine de complezență la nivelul managementului. Mă voi referi la uh, evoluțiile recente. De când am preluat dosarul ITER în această vară, a fost una dintre prioritățile mele să vin în fața Parlamentului și să vă informez în legătură cu progresele înregistrate. În 2015 s-a îmbunătățit performanța atât la nivel internațional cât și la nivel european în cadrul proiectului ITER. La nivel internațional, schimbarea cea mai importantă a fost numirea unui nou director general, uh, dr. Bernard Biot, fostul președinte al Comisiei franceze pentru energie atomică, el are puterea de a gestiona proiectul în calitate de ofițer executiv principal. Domnul Vigo a prezentat un plan de acțiune pentru a accelera execuția proiectului și pentru a înnoi managementul litre. Dezvoltarea elementelor principale ale acestui plan de acțiune sunt extrem de important. Uh, unul a fost deja stabilit și anume noul bord de proiecte executiv a decis să integreze organizația ITER în șapte agenții interne. Acest nou board va lua toate deciziile în ce privește proiectarea și componentele și uh, calendarul, accelerând procesele și uh, acționând în mod uh, unitar. Cred că în felul acesta putem să ne folosim de lecțiile pe care le-am învățat din trecut. Uh, alte elemente sunt crearea unui uh, fond care să acopere toate costurile, dar este prematur să comentez despre acestui subiect. Însă mă voi asigura că Parlamentul va fi informat la timp de toate aspectele acestui plan de acțiune și de modul în care evoluează. Vreau să spun că domnul Bigo a dat dovadă de o foarte mare înțelegere a importanței Uniunii Europene în acest proiect și a mijloacelor noastre concrete și s-a dovedit uh, deschis și constructiv. La nivel european, în decembrie 2014, directorul uh, Agenției Europene Interne Fusion for Energy și-a dat demisia din poziția de Uh, director cu doi ani înaintea sfârșitului mandatului. În 2015, bordul uh, de conducere l-a numit pe domnul Pietro Baravași ca director uh, interimar și a adoptat un plan ambițios de acțiune pentru a alinia activitatea organizației cu cea a organizațiilor internaționale. Domnul Barasi a avut o contribuție importantă la managementul acestui subiect, însă a devenit clar că trebuia completată structura de conducere a organizației Fusion for Energy cât mai repede. De aceea, în timpul verii, am accelerat procesul de selecție și mă bucur să anunț că domnul John Schwemmer din Germania este noul director al uh, inițiativei comune după decizia uh, bordului uh, Fusion for Energy de pe 6 octombrie. El are experiență industrială, tehnologică și de management de proiecte internaționale și va aduce și o expertiză de afaceri în acest proiect. Sunt sigur că va fi uh, bucuros să uh, aibă un dialog deschis și sincer cu această comisie, în special uh, în ce privește descărcarea activității Fusion for Energy. Pentru că Comisia este responsabilă pentru acest proiect comun. Din partea mea voi superviza cât mai bine deciziile luate pentru că această Uh, întreprindere comună să poată răspunde la uh, observațiile Curții Europene de Audit. Deși Comisia nu are decât 5 voturi din 72 în bordul de conducere, suntem dorniți și angajați să uh, aducem o schimbare în managementul acestei organizații, la fel ar trebui să facă și statele membre. Obiectivul ar fi să ne asigurăm că organizația lucrează organizațiile acestea colaborează cât mai bine pentru succesul acestui proiect. Dați-mi să mă întorc la provocările ITER. Doamnă general, când am preluat acest dosar, am fost surprins de faptul că un nou buget și un nou calendar au fost adoptate în 2010, dar după aceea s-au manifestat noi întârzieri. Și în această situație am cerut uh, domnului doctor Bigot să prezintă un calendar inteligent, dar și realist și un buget pentru sfârșitul acestui an. Noul uh, program va fi discutat în Consiliul în noiembrie 2015 și ar trebui să conțină datele cele mai realiste în ce privește sfârșitul construcției și, de asemenea, și costurile asociate, costurile vizuite de construcție și vom informa Parlamentul imediat ce vom primi aceste informații. Apoi vom analiza impactul noului uh, calendar asupra costului contribuțiilor. După aceea, vi se va cere să, sub, uh, să susțineți noul uh, uh, calendar și noile costuri bazate pe valori realiste și solide. Vă asigur că contribuția europeană în cadrul actualului cadru financiar multianual va fi respectată, adică 6,6 miliarde de euro până în 2020, fiind limita maximă care va fi respectată. În ultimii câțiva ani, proiectul s-a confruntat cu multe provocări. Uh, facem progrese uh, și uh, sunt sigur că vom putea îndeplini toate angajamentele și toate plățile și vom avea un buget complet pentru proiectul ITER. Punerea proiectului pe linia cea bună nu se face peste noapte. E nevoie de ajutorul tuturor partenerilor și instituțiilor europene și de aceea Comisia cu ajutorul noastră este gata să joace un rol important. O susținere politică puternică va fi necesară pentru a reuși să uh, uh, avem succes în acest proiect. De aceea vă cer ajutorul pentru că succesul uh, dezvoltării energiei de fuziune depinde de acest proiect. De asemenea, trebuie să vorbim despre beneficiile ITER, pentru că nu e vorba doar de un proiect complex din punct de vedere tehnic sau de guvernanță, costuri și calendar de implementare. ITER este și o inițiativă inovatoare cu beneficii clare pentru industria mondială, în special pentru IMM-uri high-tech care dezvoltă și fabrică componentele de catenaj pe care le folosește proiectul. Astfel, uh, datorită ITER, multe uh, firme au fost create datorită acestor evoluții în domeniul catenajului și uh, ele au avut efecte pozitive și asupra altor uh, sectoare industriale, cum ar fi aviația, de exemplu. Impactul asupra industriei este foarte mare și uh, poate unor nu e, greu de, nu e atât de ușor de văzut, dar există un uh, Uh, impact pozitiv și asupra schimbului internațional de know-how științific și a dezvoltării capacităților umane uh, și a capacităților profesionale. Uh, peste 3 miliarde de euro au fost angajați de Fusion for Energy, care a avut drept rezultat peste 300 de contracte de procurement cu uh, companii europene high-tech în domenii industriale cheie, civil, mecanic, uh, electric și ca să menționez doar câteva. Uh, Adițional, 100 de milioane de euro au fost angajați pentru cercetare în laboratoare europene. Prin aceste contracte, investitorii asigură deja crearea unor locuri de muncă în Europa. Datorită cercetării în domeniul fuziunii și efectului de contagiune, Europa va culege uh, fructele uh, economice și de afaceri ale construcției primelor uh, centrale bazate pe energie de fuziune. Aș vrea să închei asigurându-vă că în ciuda dificultăților ITER, aș vrea să închei asigurându-vă că în ciuda dificultăților pe, cu care se confruntă ITER, uh, s-au realizat progrese semnificative în ultimii câțiva ani. Merită notat faptul că uh, segmentul de bază al uh, clădirii uh, principale a fost montat în septembrie 2015 și va fi gata să primească componente până la sfârșitul 2017. De asemenea, transformatorul de voltaj înalt a ajuns la situl ITER la începutul acestui an. Vă spun acest lucru pentru a vă arăta complexitatea proiectului și nevoia de cooperare internațională pentru a-l duce la capăt. Uh, ar merita să vedeți uh, singuri aceste, chiar cu ochii noastre, aceste progrese și să aflați mai multe despre ITER. De aceea, cu susținerea noastră, doamnă președinte, voi organiza o vizită la situl uh, proiectului ITER pentru delegația membrilor Parlamentului imediat ce va fi posibil și sper că vor putea cât mai mulți membri să vină și să-și arate susținerea pentru oamenii noștri de știință și inginerii noștri, pentru că ei ne vor asigura securitatea energetică de mâine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumesc și pentru invitație, dar să știți că noi am vizitat deja acest sit, cred că în 2008, am uh, avut o vizită acolo um, și am uh, luat uh, notă de modul în care proiectul urmează să se realizeze. Mă bucur că acum deja se conturează construcția, dar nu ne mai punem întrebarea dacă Uniunea Europeană are sau nu nevoie de acest proiect. Mă îngrijorează puțin modul în care uh, el se realizează. Dacă îmi spuneți că acum Consiliul uh, responsabil pentru proiectul ITER urmează să se pronunțe în noiembrie în legătură cu uh, îmbunătățirea transpunerii în practică, vă întreb ce vă determină să aveți încredere în uh, acest nou proiect, pentru că s-ar putea ca după doi ani să ne trezim uh, iarăși cu uh, revenirea la vechile probleme. Ce s-a schimbat din punct de vedere structural? I answered everything. Răspund pe loc. Cred că am luat două decizii importante. Am schimbat uh, managementul de ambele părți la nivel internațional și european și coordonăm mult mai bine integrarea Și acest lucru este uh, un lucru nou. Felul în care lucrăm în momentul de față cu crearea, instituirea mecanismelor de coordonare, felul în care lucrăm pentru prima oară cu bordul executiv, având șapte agenții care sunt integrate și care conlucrează. În trecut lucrurile nu erau atât de clare. Nu era o abordare ă, coordonată a celor șapte agenții. Era vorba numai de acțiuni bilaterale, dar ă, nu era o coordonare pentru a vedea imaginea de ansamblu a proiectului. Avem uh, acest uh, bord executiv de proiecte și am uh, integrat și tipuri de proiecte. Unul pentru clădiri, altul pentru vasele, containerele în vacuum. Deci schimbăm modul de a lucra în același timp vom avea un uh, plan uh, de acțiune real cu uh, un nou calendar. Încercăm să eficientizăm lucrurile și vrem să vedem în ce punct ne aflăm, de fapt, și să transmitem acest mesaj Consiliului ITER. Apoi, o să începem să lucrăm știind foarte bine în ce punct ne aflăm. Pentru că dacă sunt uh, întârzieri noi, uh, costuri suplimentare, lipsă de comunicare, uh, lipsă de comunicare cu cele șapte agenții, deci am făcut o schimbare majoră, iar persoanele care au acum uh, uh, funcții de conducere au uh, o expertiză managerială considerabilă, pentru că în trecut ne lipsea acest lucru. Cred că în acest punct am făcut îmbunătățiri și Comisia va urmări îndeaproape cum funcționează aceste îmbunătățiri uh, pe teren. Înțeleg uh, preocupările dumneavoastră pentru că trecutul nu este pozitiv, însă am venit cu schimbări majore în felul în care uh, operăm și cred că acest lucru vor avea un impact pozitiv pe termen lung. În momentul de față decizia de a avea un nou plan de acțiune, uh, de a avea uh, un calendar pentru a evita costurile uh, suplimentare, de a avea un mecanism de coordonare. Acestea sunt elemente pozitive. Uh, Consiliul uh, ITER va avea loc pe 18 și 19 noiembrie și planul va fi uh, prezentat clar cu calendar, cu costuri și comisia va comunica informațiile în timp util Parlamentului. Vă vom spune ce a făcut managementul și care sunt planurile pentru viitor. Apoi Uh, în legătură cu mecanismul pentru a uh, aborda cheltuielile suplimentare din, uh, de viitor, să vedem cum funcționează lucrurile, trebuie să vedem detaliile și cum vor funcționa lucrurile în viitor. Deci după 18 și 19 noiembrie vom fi în măsură să oferim noi informații Parlamentului. Și la vremea respectivă vom avea o imagine de ansamblu reală. E foarte bine să fii optimist. Dorim să vă sprijinim, dar ar fi bine dacă ați putea să ne enunțați și câteva măsuri concrete care să îmbunătățească lucrurile. Ați spus că 6,6 miliarde de euro ă, ar fi o sumă suficientă pentru finalizarea acestui proiect. Dar ce se întâmplă dacă vom cheltui acești bani și până la urmă ă, nu ne atingem obiectivele? La ce să ne așteptăm? dacă o să apară până la urmă solicitări uh, financiare suplimentare. Uh, acest aspect trebuie să-l discutăm. Mai există și o altă problemă. Această problemă, energie de fuziune, ce se întâmplă uh, cu spațiile, pentru că s-a spus că guvernul spaniol pune la dispoziție o nouă clădire în descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 am cerut un raport privind poziția oficială a tuturor părților angajate vis-a-vis -vis de proiectul ITER. Și aș vrea să știu că e vorba și de China, Uniunea Europeană, Japonia, eh, toate statele implicate. Care este punctul lor de vedere? am constatat că au existat întârzieri în valoare de 2,2 uh, uh, milioane de euro în uh, plăți din partea a șapte state ce întreprinde Comisia ca să nu se ajungă la asemenea întârzieri de plată, pentru că și în 2014 au existat uh, asemenea întârzieri. După aceea, nu am primit CV-urile unor uh, responsabili pentru acest proiect. Iar pentru 2016 există în rezoluție un pasaj la punctul 20 în care noi solicităm transparență pentru uh, părțile de finanțare finanțare ale Uniunii Europene și ne dorim și uh, un mecanism de uh, responsabilizare și de contabilitate ca să știm exact uh, ce se întâmplă cu banii. Vă mulțumesc deja pentru răspuns. Oh, În primul rând, este clar că atunci când noul plan de acțiune va fi prezentat cu noile estimări Consiliului ITER, o să înceapă o dezbatere aprofundată care va dura mai bine de un an, pentru că va fi un nou calendar și cu sigurare va, vom asista la o creștere a costurilor pentru uh, viitor. Deci nu va fi o dezbatere uh, scurtă, ci una lungă și vom uh, furniza informații în legătură cu toate detaliile. Ați uh, cerut transparență. Sunt întru totul de acord. Trebuie să avem un alt grad de transparență. Trebuie să urmărim uh, și să aplicăm regulamentele financiare, așa cum am făcut în trecut, iar uh, transparența trebuie Uh, să fie un punct esențial. M-ați întrebat uh, ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și cu uh, localul în martie 2015 s-a făcut o ofertă lui Fusion for Energy pentru un local permanent, pentru un sediu permanent. Se analizează spațiile, dacă sunt potrivite, Mm, sigur, clădirea uh, trebuie să fie îmbunătățită pentru a îndeplini criteriile pe care le cere Fusion for Energy. Dar sunt două proceduri simultane. În primul rând, trebuie să se amenajeze, să se adapteze uh, clădirea din punct de vedere al spațiului, uh, metri pătrași și așa mai departe, problemele administrative care sunt greu de rezolvat cu personalul. În același timp, uh, Fusion for Energy se concentrează și pe restructurarea sa pentru a-și integra mai bine activitățile cu ITER Uh, organizarea este în curs. Noul uh, director va lua hotărârea dacă uh, acceptă uh, propunerea făcută de autoritățile spaniole și dacă se vor muta uh, la Barcelona. Deci îl susținem pe director și ne vom asigura că așa se vor întâmpla lucrurile. Însă, după cum v-am spus, avem pe de-o parte modernizarea, adaptarea clădirii, să vedem uh, cum se dezvoltă proiectul privind personalul în funcție de noua organigramă și trebuie apoi să asigurăm o cooperare mai strânsă între cele două părți uh, au existat astfel de probleme în trecut, uh, lipsă de integrare, de coordonare, asta a dus la întârzieri și la costuri suplimentare, depășiri ale bugetului. Îi dau cuvântul acum raportorului pentru 2014, domnul Marek. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru optimism dacă citiți prima parte a planului de acțiune a noului manager, puteți vedea că în ultimii ani au fost multe probleme acolo. Multe probleme. Așadar, planul de acțiune face o mare schimbare, să zicem, în managementul, administrarea proiectului. Totul se schimbă. Este o schimbare uriașă. Ați menționat că Deja bordul uh, executiv de proiect funcționează, Consiliul Executiv de Proiect uh, funcționează. Ați dat cel puțin un exemplu despre, proiect, despre echipa de proiect, dar aș vrea să știu care este evaluarea noastră în ce privește implementarea acestui plan de acțiune, pentru că a fost prezentat în martie și are 12 luni ca să fie implementat. Deci, deadline-ul e foarte aproape. Așadar, care este evaluarea noastră? Pentru că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 most important thing, the plan that we are waiting uh, uh, in, in November. Uh, it will va fi un plan deja discutat cu partenerii sau va începe o nouă perioadă în care va trebui să obținem aprobarea lor și de-abia după aceea să înceapă munca reală. Așadar, cât va dura până când acest nou plan de acțiune prezentat în noiembrie va începe? pentru că așteptăm uh, acțiuni concrete. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Let's see. Uh, the, the action plan, uh, Planul de acțiune al domnului Bigou știți, e planul important, pentru că avem uh, plan, planul de acțiune, am avut planul de acțiune în trecut, știți cum s-a implementat. Acum suntem, uh, avem un nou management, deci haideți să vedem cum funcționează noua echipă. Sunt schimbări mari. Deci am avut un plan, dar acum e un nou conducător care face schimbări majore. Deci avem nevoie de oarecare timp ca să vedem cum operează. Dar un lucru foarte complicat uh, de a face legătura între agenții, un lucru foarte complicat uh, va fi mai bună integrare cu cele șapte agenții naționale și o, o, o reorganizare completă a inițiativei, uh, a modului în care se finanțează proiectele și a calendarilor. Deci asta e marea schimbare. Așadar, o schimbare majoră. O schimbare majoră. Și apoi când va fi prezentată Consiliului, eh, rămâne de văzut cum vor reacționa părțile. Nu va fi ușor. Va fi o discuție foarte lungă și nu mă aștept eh, să dureze mai puțin de un an. Intervenție fără microfon. De la prezentarea planului și până la aprobarea planului, sunt foarte optimist, dar e o schimbare majoră și vor fi costuri suplimentare care vor trebui plătite, acoperite în viitor și vor fi noi calendare. Noi, e, a, e, asta este, aș, așa se ajunge la un acord. Imaginați-vă că e vorba de Parlamentul European cu inițiativă legislativă și că acest tip de precare care are o schimbare drastică în interiorul său. Nu mă aștept să, să avem o procedură rapidă de câteva luni. Aș fi surprins. Bun, știu că domnul Bigoi e foarte capabil, dar nu știu dacă va fi capabil să poată uh, lucra uh, cu o asemenea viteză. Pe de altă parte și Comisia va avea nevoie să analizeze unele lucruri contextul planului de acțiune și vom trimite informații Parlamentului, nu va fi ușor. Sunt optimist că pentru prima dată vom da dovadă de realism și nu vom încerca să ne amăgim singuri sau să ne ascundem anumite lucruri. Și să spunem exact unde ne aflăm, în ce situație ne aflăm și va fi o discuție politică la nivel foarte înalt peste tot și în Parlamentul European, dar și în Statele Unite și peste tot, pentru că este un proiect uriaș, vorbim de sume uriașe și de schimbări mari. Numărul uh, de vicepreședinți se schimbă, va trebui să integrăm agențiile, Deci sunt optimist în legătură cu viitorul, pentru că acum cred că am uh, descoperit unde sunt toate problemele și începem să le abordăm. Împreună, doamnă președinte, în același timp. Însă am încredere că s-a făcut o analiză solidă și că răspunsurile sunt disponibile și am văzut care sunt golurile. De aceea uh, sunt atât de interesat să faceți această vizită, pentru că în, vizită, în timpul vizitei veți putea vedea exemple concrete și puteți vedea ce se întâmplă de la început și până la sfârșit. Unde s-au făcut progrese, unde au fost întârzieri, unde s-au făcut uh, greșeli. Cred că e posibil, vizitând uh, proiectul la fața locului, să vedem exact ce s-a întâmplat în trecut și să corectăm, să corectăm problemele viitorului. Deci nu e vorba de optimism sau de pesimism, aici ci e un exercițiu de realism. That was promised to us two times before. <laughs> ați mai promis acest lucru de două ori până acum. Da, dar uh, acum am un mandat nou și mi-am asumat uh, responsabilitățile foarte serios. Când președintele Comisiei, domnul Juncker, mi-a spus să mă ocup de acest domeniu, știu că a fost o mare provocare pentru că am urmărit toate rapoartele dumneavoastră și toate uh, sesizările pe care Parlamentul le-a făcut și uh, nu pe probleme minore. Domnul Scholtes. Doamna președintă, vă mulțumesc. Curtea de conturi a exprimat îngrijorări serioase legate de executarea viitoare a acestui proiect. Deci este important că bugetul pentru acest proiect față de 2006 până în anul trecut a crescut de trei ori. Deci cred că avem uh, dreptul să fim sceptici nu doar uh, în legătură cu aceste aspecte financiare, dar și cu faza de planificare. Și cred că este destul de problematic atunci când uh, totul se reduce la o singură persoană, la un manager. Acum avem un nou director. Poate că lucrurile se vor schimba în bine. Dar ce garanții avem că și Comisia uh, uh, ne va furniza un plan de acțiune care să fie mai realist decât uh, ceea ce ni s-a oferit până acum. Ce, cum ne puteți încredința? Pentru că nu <laughs> e suficient să fim optimiști, trebuie să fim realiști, de fapt. We, we, we are going also... Comisia va analiza și ea planul de acțiune. Deci, uh, primul lucru pe care îl vom face de îndată ce uh, versiunea finală va fi uh, depusă la Consiliu, o să facem și noi o propria noastră analiză. Însă, ceea ceea ce pot să vă spun este ceea ce am cerut domnului Bigoș și noului director german. Le-am cerut să fie realiști Uh, le-am cerut să facă o analiză sofisticată, complexă a punctului în care ne aflăm. Este adevărat că este un proiect foarte complex. Nu este ca și cum construiești uh, un baraj, uh, pentru asta faci o analiză geologică și după aceea poți să stabilești care sunt costurile suplimentare, depășile de costuri, dar un astfel de proiect ca ITER-ul nu a mai fost făcut până acum. Deci nu există o, o experiență anterioară. De aceea fiecare componentă a proiectului este foarte complexă. Pe de altă parte, ă, ă, se spune că ă, s-a realizat proiectul în proporție de 70% din punct de vedere al designului s-a ajuns cu designul la 70% și putem să ne facem o idee în legătură cu ce se va întâmpla. Însă i-am cerut domnului uh, Bigo să ne dea o imagine foarte clară pentru că Parlamentul o cere. Și sunt încrezător că domnul Bigo va veni cu un plan de acțiune uh, Uh, care să aibă un calendar foarte precis și cu niște estimări destul de precise ale costurilor. Sigur, nimănui nu o să-i placă uh, acest nou tablou pentru că am vrea să respectăm uh, bugetul inițial. Finanțele necesare pentru viitor vor trebui suplimentate. Sigur, în 2020 uh, vom avea o nouă discuție, vom avea o nouă perspectivă financiară, deci se va rediscuta planul de acțiune de către autoritățile bugetare care vor lua uh, o decizie în acest sens. Însă, cred Ă, înțeleg că există un anumit grad de neîncredere în ă, Parlament ă, și au fost probleme în fiecare an, însă cred că trebuie să venim cu schimbările adecvate. Comisia reevaluează supravegherea uh, proiectului ITER și a întreprinderii comune Fusion for Energy vom uh, menține acest lucru în viitor prin participarea activă în uh, ITER a structurilor de guvernare, în monitorizarea uh, aplicării uh, recomandărilor uh, făcute de uh, Fusion for Energy și se va monitoriza implementarea proiectelor pentru optimizarea costurilor. Bun. Ceea ce vreau să spun vom menține eforturile noastre pentru supravegherea proiectului ITER în viitor. Uh, suntem implicați uh, profund în acest uh, exercițiu și o vom face și în viitor în trecut uh, divizarea responsabilităților între comisar complica lucrurile. Acum avem o imagine clară a ceea ce ar trebui să facem în gestionarea unui proiect de o asemenea dimensiune. Luăm lucrurile în serios și vrem să participăm activ în structura de uh, guvernare uh, vrem să monitorizăm uh, aplicarea recomandărilor de către Fusion for Energy și a costurilor. Deci Comisia va fi implicată activ în monitorizarea acestui proces. Cu siguranță avem agenții independente, avem reguli care vizează funcționarea de zi cu zi, însă noi ne luăm rolul foarte în serios, astfel încât Uh, să uh, îndeplinim ceea ce este înscris în planul de acțiune și să urmărim atent ce se întâmplă acolo. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru prezentarea noastră. În trecut, Parlamentul a fost foarte răbdător uh, atunci când a fost vorba de rezultatele care au întârziat să apară ale ITER-ului și uh, a bugetului. Parlamentul uh, a trebuit uh, să fie de acord cu o finanțare suplimentare a ITER-ului. Deci am fost extrem de răbdător cu acest proiect. Am susținut din punct de vedere al bugetului, așa cum am explicat, însă se pare că nu toate statele membre au avut aceeași atitudine de susținere. Uh, Ă, se pare că în 2013 șapte, șapte ă, state membre nu și-au plătit sau și-au plătit ă, cu întârziere contribuția la uh, ITER și acest lucru nu a făcut bine uh, proiectului. Uh, pe lângă această întrebare, mă întreb dacă am putea să primim actualizări periodice ale contribuțiilor făcute de statele membre. Acest lucru ar fi foarte bun pentru monitorizarea progresului uh, realizat de ITER și ne-ar uh, ajuta în discuțiile noastre uh, cu Consiliul pe marginea bugetului. O a doua întrebare pe care o am este legată de EFSI. Nu sunt sigur, dar atunci când discutăm Uh, finanțarea EFSI, uh, au fost luate uh, fonduri și de la Horizon 2020 și mi s-a spus că la vremea respectivă s-a luat un angajament că banii luați de la ITER vor fi rambursați bugetului ITER și mă întreb dacă acest lucru este în continuare valabil. Vă rog, domnule comisar. Știu că în uh, descărcarea de gestiune din 2013, Parlamentul uh, European a cerut uh, actualizări în ceea ce privește contribuția statelor membre, inclusiv contribuțiile în natură. Însă situația este diferită față de celelalte întreprinderi comune, pentru că nu este vorba de un parteneriat Uh, public-privat, nu există uh, contribuții în natură din partea industriilor. Membrii întreprinderii uh, comune Fusion for Energy contribuția Euratom este 81,3% și statele membre uh, contribuie cu 18%. Deci nu există Uh, contribuție în natură la Fusion for uh, Energy. Singura contribuție în natură este această clădire pe care o pune la dispoziție Spania în calitate de țară gazdă. Deci, îmi cereți mai multă transparență și să clarific lucrurile. Cooperarea cu serviciile mele Uh, este excelentă, cred, și uh, veți avea uh, toate informațiile pe care le doriți în legătură cu acest, această clădire, acest local. EPSI nu se poate finanța și este adevărat că 500 de uh, milioane uh, de euro uh, au fost uh, Uh, luați uh, de la bugetul ITER, dar uh, vor fi rambursați în 2020. Apreciem oferta dumneavoastră de a coopera. Există întârzieri de plată? Nu, nu am cunoștință să existe, dar voi verifica cu colaboratorii mei. Nu cred că există întârzieri substanțiale dar uh, voi verifica și vă anunț. Anterior știu că au existat întârzieri mari, da. Domnul Salama. Mulțumesc. Domnule comisar, cred că noi toți apreciem devotamentul care v-ați dedicat acestui proiect, dar cred că în următoarele 12 eh, luni veți ține seama de preocupările noastre, pentru că ceea ce ați eh, spus dumneavoastră în legătură cu noul management, că e, noul manager va avea nevoie de timp. Bun, eh, sperăm ca cele 12 luni să fie suficiente. Până acum, practic, ne-am mișcat într-o pânză de păianjeni. Știm cu toții uh, ce probleme au fost, uh, ce întârzieri s-au înregistrat. Mulți dintre cei prezenți în sală au văzut poate filmul Matrix. Ei bine, în acest proiect lucrurile s-au cam derulat ca în Matrix. Știm că dumneavoastră aveți toată bunăvoința să rezolvați problemele, dar să ne imaginăm cum vor arăta lucrurile peste 12 luni, și peste 24 de luni. În momentul în care am parcurs documentația, am amețit, pentru că nu mi-am dorit să fiu în locul dumneavoastră, pentru că există atâtea probleme, um, aproximativ 50 de recomandări de audit deschise și există recomandări foarte critice, dar foarte importante, care se referă încă la anul 2010. Deci dacă noi ne gândim cum vor arăta lucrurile peste un an și peste doi ani, sper că veți avea curajul, dacă va fi nevoie, să spargeți buboiul până la urmă pentru că uh, la un moment dat va trebui să puneți piciorul în prag. Altfel vom avea mereu rapoarte de descărcare de gestiune foarte critice și s-ar putea să ajungem din rău în mai rău. Nu știu dacă uh, vor fi uh, nenumărate episoade pe care să urmeze după acest film? Două lucruri. Este adevărat că noua structură de management va avea nevoie de timp ca să implementeze planul de acțiune. Nu va avea mult timp, pentru că schimbări majore trebuie făcute în fiecare zi, dar este de asemenea adevărat că mă gândesc foarte serios la și iau foarte în serios recomandările din studiul de audit și le urmăresc una câte una. Și nu e ceva doar pentru următoarele 12 luni. Deci încercăm să abordăm toate preocupările exprimate în acest raport de audit. Toate. Și analizăm monitorizarea implementării uh, planului de acțiune zilnic, nu peste 12 ani. Uh, încercăm să corectăm uh, încetul cu încetul proastele practici din trecut, relele practici din trecut și să fim mai eficienți, mai transparenți și mai credibili. Dar din prima zi Comisia se implică și apreciez efortul tuturor funcționarilor Comisiei care sunt foarte angajați față de acest exercițiu zi cu zi. Deci nu o să încerc să vă fac o mare surpriză pentru că peste 12 luni să spun asta nu mai poate continua, haideți să-l abandonăm. Acest proiect e un proiect minunat. Dacă, și dacă are o schimbare majoră și un uh, succes, va fi o schimbare majoră pentru uh, politicile în domeniul climei în viitor. Și important e că noi suntem implicați și că suntem țara gazdă. Companiile noastre dezvoltă tehnologii. Asta este o oportunitate majoră. Este un proiect unic, e foarte diferit. WEPU este un proiect foarte complicat, cu o structură ca aceasta, cu atâtea planuri, cu atâtea agenții care trebuie să coopereze, contribuții în natură, nu doar financiare, e foarte complicat. Trebuie să simplificăm lucrurile și să le facem mai ușor de înțeles. Și pentru asta încercăm să uh, creăm structuri de management că încercăm să facem lucrurile ca în orice companie privată, cu uh, acționarii complexi pe care avem în acest moment. Și beneficiile acestui proiect pentru energia viitorului sunt enorme. Este o, va fi o, o, o schimbare majoră. Vom, vom avea o securitatea energiei uh, eternă, se vor schimba modelele economice ale întregii luni. Și economia noastră în viitor va funcționa altfel. Și Europa conduce în dezvoltarea acestei tehnologii. Sunt anumite tehnologii în care nu suntem uh, lideri, dar aici trebuie să ne asigurăm că avem costuri rezonabile și uh, calendare rezonabile și o administrație foarte solidă și foarte bună. Și de aceea comisia noastră și comisia de buget sunt foarte importante și comisia vrea să coopereze cu toate instituțiile ca să facă lucrurile să funcționeze și să nu fiți surprinși că în următoarele luni va trebui să luați decizii complexe, pentru că aceste decizii sunt foarte complicate. Părțile nu se pot retrage. Noi suntem țara gazdă și nu ne putem retrage din proiect. Avem această responsabilitate alte părți se pot retrage, dar trebuie să plătească și nu vor beneficia în viitor de unele aspecte pozitive. Așadar, e ca un fel de pânză de panjen, cum ați spus-o. Sau o, o matrice, cum ați spus, e foarte complicat, e foarte sofisticat. Dar îmi place foarte mult uh, să simplific lucrurile. Dacă putem să simplificăm lucrurile, devin mai eficiente și mai ușor de înțeles, pentru că dacă trebuie să explici cuiva cum funcționează acest proiect, e foarte complicat. Uh, cum uh, pentru a face o mică piesă e nevoie de un întreg timing și o schemă întreagă de a, de a ști cine face ce, cum se respectă principiile achizițiilor publice, cum se livrează, cum se Uh, potrivește acea piesă cu alte părți ale proiectului și e prima dată când avem astfel de experiență. Nu s-a mai întâmplat în trecut așa ceva. Asta complică lucrurile, dar trebuie să le simplificăm și să avem succes. Și mă aștept ca în vizită vom putea discuta și mai mult aceste lucruri și sunt sigur că toată lumea va avea întrebări pentru cei de acolo. Deci dacă veți veni în vizită și pe aceea vom discuta Uh, veți avea mai multă încredere că în 12 luni nu trebuie să renunțăm la întregul exercițiu. Și ne vom asigura că toată lumea își îndeplinește angajamentele. O clarificare foarte scurtă. Nu vorbesc, evident, despre abandonarea proiectului. Nu, nu, structura. Și nu vorbesc despre beneficiile științifice care ar fi incredibile. Vorbesc despre cum este gestionat și cum se cheltuie banii. Dacă îmi spuneți asta mie, sunt nou uh, în acest post, dar odată ce am înțeles ce, se întâmpl- ce s-a întâmplat în trecut, nu mi-a plăcut cum, lucrurile, cum a fost gestionate lucrurile. De aceea am susținut schimbările. Pentru că Parlamentul avea tot dreptul să critique ce s-a întâmplat. Dar mă aștept. Am selectat oamenii cu mare grijă. Am încercat să găsim uh, omul cel mai potrivit pentru fiecare post, cu uh, capacitățile necesare pentru a rezolva problemele pe care le avem. Și, de asemenea, capabil să dialogueze uh, relațiile importante sunt, personale sunt foarte importante și foarte utile în acest tip de Uh, proiect. Pentru că dacă este un bun dialog, structurile funcționează. Dacă nu, există doar lipsă de coordonare. Deci vă înțeleg preocupările. Știu că susțineți beneficiile acestui proiect dacă el va avea succes. Sigur, este o miză foarte mare și un mare pariu, dar va fi cea mai mare schimbare în domeniul energetic, în istoria umanității. În calitate de fost membru al acestei comisii, uh, cred că înțelegeți despre ce vorbiți. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, știm că în acest proiect care este foarte complex, multe lucruri nu au mers cum trebuie, pentru că am ajuns uh, la 6,6 miliarde, eh, acum mult peste suma estimată, în continuare plăți care nu au fost efectuate. Înțeleg pe mulți dintre colegii din Comisia de Control Bugetar care sunt preocupați de toate aceste probleme. Pe de altă parte, mm, eh, înțeleg și optimismul comisarului din diverse motive. Sunt convinsă că printr-un management eficient, lucrurile eh, pot să se schimbe în bine. În multe domenii din industrie, economie, finanțe, atunci când lucrurile nu funcționează bine, se datorează unui management deficitar. Dacă acum au fost găsite persoanele adecvate care vin din domeniul industriei și care au o experiență în acest domeniu, s-ar putea ca lucrurile să, finanțeze, să funcționeze mai bine și să existe o mai bună integrare discuție. Vom avea deci un plan de acțiune în noiembrie, uh, o uh, stabilire de noi costuri, dar și cu stabilirea unei noi foi de parcurs, unui nou calendar, s-ar putea uh, să putem să cădem de acord cu Parlamentul, pentru că ați spus deja, Comisia va monitoriza realizarea acestui proiect. Trebuie să vă puneți de acord cu Comisia de Control Bugetar pentru ca, în sfârșit, neîncrederea să poată fi eliminată. Și eh, m-aș mai referi la alte două aspecte. Efectele asupra creșterii economice și crearea de locuri de muncă în Europa prin cele 3 miliarde de euro care sunt uh, dedicate uh, noilor investiții pentru uh, domeniul high-tech, pentru cercetare. Se vor crea locuri de muncă. În al doilea rând, siguranța um, aprovizionării cu energie în Europa este foarte importantă. Um, Europa are un rol fruntaș în ce privește utilizarea noilor tehnologii. Um, tehnologii. A, așa cum americanii au um, investit foarte mult într-o nouă tehnologie, aceea de uh, uh, fracturare, am putea și noi acum să Uh, avem un impact uriaș tehnologic prin uh, realizarea acestui proiect. Deci, el poate să ducă la o siguranță energetică în Europa, ceea ce este o temă care ne preocupă pe noi toți. Domnule comisar. Cu siguranță beneficiile din punct de vedere al ocupării și Uh, dezvoltării tehnologice uh, sunt evidente, ele se întâmplă deja. Însă mai este un lucru extrem de important, asocierea Parlamentului European cu configurația viitoare a întregului proiect. Și un lucru este cât se poate de clar. Atunci când discutăm noile perspective financiare Uh, Parlamentul European va trebui să uh, le aprobe. Și pentru a avea susținerea Parlamentului trebuie ca Parlamentul să se implice foarte mult în acest proces, să existe multă transparență și multe informații. Deci sunt dispus uh, să fiu cât se poate de transparent și să furnizez cât mai multe informații trebuie să monitorizăm felul în care funcționează lucrurile, avem uh, implicarea noastră în organizarea proiectului și trebuie să ne asigurăm că lucrurile merg așa cum trebuie. Însă, sigur, uh, Parlamentul trebuie să fie informat uh, periodic. Deci când vom începe cu uh, planul uh, de acțiune care va fi cunoscut după 19 noiembrie, vom uh, furniza cât se poate de multe informații Parlamentului. Și domnul Jonas Swinburne Uh, care este noul uh, uh, director al întreprinderii comune, va trebui să vină în această comisie și veți avea prilejul să aveți un dialog deschis în legătură cu modul în care va pune în aplicare toate hotările în organizația pe care o conduce. Sigur, descărcarea de gestiune din acest an va fi foarte interesantă pentru că există un nou management, sunt foarte multe informații de anul trecut care vin din partea Parlamentului. Va trebui să verificăm în ce măsură au fost îndeplinite recomandările făcute anul trecut de Parlament în momentul în uh, care vom face descărcarea trebuie să avem în vedere și recomandările din 2013, însă acum este un an uh, nou, avem o experiență pozitivă, avem un nou director al întreprinderii comune. Am văzut că domnul Jonathan Swinburne știe cât se poate de clar că Parlamentul uh, urmărește uh, cu atenție întreprinderea Fusion for Energy și uh, veți avea discuție cu dânsul uh, atunci când va veni pentru uh, descărcarea de gestiune. Va fi complicat pentru că vor fi noi aspecte în discuție și noi uh, cerințe. Deci uh, trebuie să există o înțelegere reciprocă. Nu vă temeți, vom avea o, un schimb de opinie, opinii cât se poate declara. Sub președinția dumneavoastră sunt convinsă, doamnă. Îmi cer uh, scuze, spune uh, președinta. Vă rog. Mers. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ne-ați furnizat aceste informații. E un proiect uh, uh, foarte uh, complex, este uzină pe bază de gaz, am spune în franceză. Uh, e complex pentru că sunt uh, implicate mai multe țări și suntem uh, într-un punct dificil în acest uh, proiect uh, complicat. Noastră sunteți foarte optimist în ceea ce privește viitorul ITER. Eu sunt mai puțin optimistă. Sigur ați invitat ca noi să mergem la fața locului, să vedem cum funcționează lucrurile. E un proiect gigant, dar nu avem toate elementele, toate datele științifice. Asta explică creșterea bugetului, pentru că am schimbat lucrurile din mers. Uh, conducerea s-a schimbat, e domnul uh, Bigo, uh, este, îl cunosc, înainte a fost un japonez care avea același discurs, însă vreau să vă pun o întrebare în ceea ce vește finanțarea finanțarea Statelor Unite, pentru că sunt tot mai multe întrebări care sunt adresate Statelor Unite uh, în care să spune noi nu vrem să finanțăm în prea mare uh, proiectul uh, ITER, dar contribuția uh, rușilor sau a japonezilor în natură după Fukushima s-a făcut o stopare și ce știți în legătură cu aceasta? Și am și întrebări legate de fezabilitatea proiectului ITER. În ce etapă ne aflăm, în ce stadiu ne aflăm Uh, în legătură cu chestiunile problematice uh, construcția generatorului. Aveți precizări uh, științifice pentru că există niște rupturi de ordin tehnologice și nu avem răspunsurile. Poate că ar fi bine să facem o comisie de experți cu experți americani, francezi, japonezi pentru a cunoaște și a evalua mai bine fezabilitatea proiectului. Am uh, auzit întrebări puse în legătură cu viitorul, dar eu am puncte de întrebare, sunt de întrebare în legătură cu fezabilitatea proiectului ITER. Ce știți despre asta? Ați fi pentru uh, instituirea unei astfel de comisii de experți pentru ca să se evalueze fezabilitatea proiectului? Domnule comisar. Cele mai grele întrebări vin întotdeauna la sfârșitul uh, ședinței. Întrebările cele mai dificile, așadar. Există două întrebări. Ce se întâmplă cu Statele Unite și apoi această fezabilitate a proiectului? Comisia e conștientă de discuțiile care au loc în Senat și în Camera Reprezentanților în legătură cu contribuția Statelor Unite la proiect. Statele Unite au asigurat uh, bugetul complet și au participat complet uh, la proiect anul trecut. Au susținut schimbările necesare în proiect și procedura bugetară în Statele Unite încă nu este completă. Mă aștept ca Statele Unite vor plăti și contribuția pentru anul acesta ca și anul trecut. E, deși e o discuție care continuă, cum spuneam, în Congres. Pe de altă parte, presupun că fezabilitatea, fezabilitatea proiectului este un subiect de discuție pentru începutul proiectului, nu pentru mijlocul proiectului. Responsabilitatea mea, odată ce proiectul este lansat, este să mă asigur că este executat în mod corect. În acest moment, voi fi foarte cinstit cu noastră. M-am concentrat pe problemele administrative ale proiectului și nu am abordat partea științifică. Voi implica mai mult în viitor dar mă bucur că am reușit să rezolv și să pun o nouă, să creez o nouă structură administrativă. Prioritatea mea a fost îndeplinirea recomandărilor uh, Comisiei în legătură cu descărcarea și să am o mai bună funcționare a proiectului. Când vom face acea vizită cu Parlamentul, voi ridica această problemă. Acum, mă ocup de administrator și încerc să avem o performanță mai bună a modului în care banii contribuabilor sunt folosiți. Marea discuție dacă e fezabil, nefezabil, pentru mine asta e un proiect major. Întotdeauna sunt foarte optimist. Fie că e vorba de acest proiect sau de alte, alte platforme tehnologice, cred că ar trebui să ne angajăm față de acest tip de investiții. E o provocare majoră și între timp dezvoltăm tot felul de noi inovații în multe zone. Nu e doar proiectul principal. Companiile europene dezvoltă noi tehnologii, dacă e vorba de energie de fuziune sau nu, nu m-am concentrat pe asta m-am concentrat pe nevoia de a face acest proiect operațional și de a avea instrumente reale și să nu uh, deviem de la limitele de cost. Am fost administrator în trecut într-un minister cu foarte multe investiții și sunt foarte uh, interesat de control. Și un lucru am învățat că atunci când ești implicat uh, trebuie să te implici 100% în astfel de proiecte. Și de aceea m-am concentrat pe aceste chestiuni administrative. Da, cum nu sunt om de știință, va trebui să o iau încet. Începește managementul resurselor, am uh, ceva experiență. Dar începește această tehnologie de energie de fuziune, nu am așa de multă experiență, trebuie să recunosc. Și începește Japonia. Aveți noutăți? Japonia, Japonia contribuie complet, din câte știu. Japonia avea o contribuție în natură, nu financiară. Nu, nu. Toată lumea face acest tip de contribuție. Contribuții uh, în natură. Dar ei contribuie uh, complet cu tot ceea ce trebuie să contribuie cel puțin asta este ceea ce înseamnă. Voi fi transparent cu doamna președinte și voi facilita examinarea situației. Domnul Ștas. Dacă comisar, Mulțumesc. Și vă mulțumesc, domnul comisar, pentru angajamentul dumneavoastră, pentru a schimba managementul, structura de administrare a acestui proiect Vă mulțumesc și pentru planul de acțiune și mai ales pentru oferta ca o delegație parlamentară să se deplaseze în acest sit Cadaraș și Comisia pentru Bugete s-a preocupat foarte mult de acest proiect în momentul în care noi, în 2008, am făcut o vizită acolo, nu exista decât un mare gol în pământ unde urma să se construiască această clădire. să spuneați că nu trebuie să ne așteptăm la mari modificări legate de costuri pentru viitor, dar ne putem aștepta la noi întârzieri. Și există și riscul ca până la urmă costurile să crească. Vă puteți face o idee de pe acum în legătură cu sumele despre care se va vorbi sau doriți să fiți deosebit de precauți, spunând că după 2020 s-ar putea întâmpla uh, să fie necesară o majorare a costurilor? Aceasta este prima mea întrebare. Altă întrebare uh, Ați vorbit despre contribuția uriașă pe care ITER poate să o aducă în ce privește eh, mixul energetic și eh, siguranța energetică. Știu că la un moment dat s-a spus că primul eh, reactor care, într-o manieră experimentală, ar trebui să Uh, producă această energie de fuziune uh, ar trebui să demonstreze că este posibil să se producă energie uh, în această formă și știu că planificarea era pentru anul 2050 și intrarea în funcțiune abia pentru 2080. Deci, oare acestea sunt termenele realiste? sau uh, utilizarea uh, comercială a unui uh, reactor nu va fi posibilă în 2080. Și mai pun și întrebarea care este contribuția concretă a acestui proiect în contextul schimbărilor climatice. Dumneavoastră știți că pentru anul, până în anul 2080 trebuie să realizăm multe alte obiective dacă dorim să învingem în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. Schimbările climatice, o să încep cu ele, sunt o provocare pe care o avem în secolul acesta. Care este calendarul proiectului? până când nu avem planul de acțiune, uh, până atunci uh, nu putem să facem niciun fel de prognoză. Însă după 19 noiembrie vom uh, fi în măsură să oferim Parlamentului informații în legătură cu noul calendar. N-am spus că costurile nu vor crește. Ceea ce am spus este că în această perioadă uh, financiară nu trebuie să depășim uh, cadrul uh, financiar. Asta nu înseamnă că nu există costuri suplimentare în proiect. Dacă nu sunt întârzieri, atunci nu trebuie să investim bani suplimentari și atunci sumele suplimentare vor fi suficiente. Acum încercăm să creăm structurile pentru a limita depășirea uh, costurilor, să încercăm să împărțim uh, finanțarea într-un mod mai uh, echitabil până cu perspectiva financiară până în uh, uh, 2020 uh, nu putem să spunem decât după 19 noiembrie uh, de ce finanțare este nevoie. Astfel de proiecte sunt proiecte pe care Uh, uh, oamenii nu le abordează cu ușurință. Am fost implicat în politică și am văzut că întotdeauna oamenii sunt atrași de proiectele uh, pe o durată mai mică. Acelea sunt atractive. Acest proiect este unul care se întinde pe o perioadă mare de timp Uh, va fi un proiect de pionerat, uh, va aduce cu sine o schimbare uh, radicală în ceea ce privește energia, în ceea ce privește securitatea energetică. Între timp însă Uh, Uniunea Europeană trebuie să vină cu o politică în ceea ce privește securitatea furnizării cu uh, energie. Uh, în același timp trebuie să combatem schimbările climatice. E un proiect complex. Înțeleg analogia cu pânza de păianjen sau cu filmul Matrix, însă în același timp uh, Uh, trebuie să spun că uh, nu există experiență acumulată și uh, mă bucur că totuși comisia aceasta înțelege acest lucru. Mulțumesc, domnule comisar. Mă tem că vom avea ocazia să ne întâlnim. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră de astăzi. Reținem informațiile pe care ni le-ați furnizat. Am fi vrut să știm Uh, ce uh, se va prezenta Consiliului ITER pentru uh, luna noiembrie, pentru că ar fi fost important pentru noi, inclusiv în contextul descărcării de gestiune. Deci amânăm într-un fel concluziile. Vom continua discuțiile cu dumneavoastră. Avem și noi o sarcină în legătură cu proiectul ITER în contextul unui management eficient deci să considerăm că ne-ați încurajat astăzi uh, prin uh, angajamentul dumneavoastră față de această nouă tehnologie. Vă mulțumim, vă dorim o seară plăcută. Noi uh, va trebui să ne continuăm ședința pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi, punctul 4, transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile Uniunii Europene un raport de inițiativă din partea Comisiei AFCO. Raportorul nostru pentru aviz este domnul Tamaș și îi dau cuvântul. Eh, mulțumesc foarte mult, eh, doamnelor și domnilor. Aș dori înainte de toate să mulțumesc colegilor mei, secretariatului, pentru susținere. Aș dori de asemenea să mulțumesc uh, celor de la Transparency International, care timp de 9 luni au analizat modul de funcționare al instituțiilor europene și au uh, pregătit un raport care se numește UE Integritate, uh, care își propune să combată corupția și frauda în uh, cadrul instituțiilor europene pentru a diminua riscurile din acest punct de vedere. Noi, în acest uh, raport uh, au fost analizate, deci, instituțiile europene, Comisia în februarie 2014 a publicat un raport care nu se referea decât la situația din cele 28 de state membre, cazurile de fraudă și de corupție din statele membre, dar lipsea și un al 29-lea capitol care ar fi trebuit să se refere la instituțiile europene și uh, Uh, care să propună un cadru uh, legislativ de uh, reglementare. Din fericire, cei de la Transparency International au făcut această treabă și dacă pe plan național corupția și frauda pot constitui probleme și dacă mijloacele de combatere nu s-au dovedit întotdeauna um, a fi eficiente, constatăm că și la nivelul instituțiilor europene ne confruntăm cu același tip de probleme. Și este necesar să medităm din nou asupra um, cadrului în care se derulează uh, lupta pentru combaterea corupției dacă ne gândim la cazul Stanishev sau cazul Altus recent, care au fost dezbătute de către coordonatorii comisiei noastre. Este deci clar că uh, nu este suficient să stabilești uh, reguli. Cetățenii europeni Păi, trebuie să aibă încredere în instituții, să fie conviși că nu există corupție în interiorul instituțiilor europene, pentru că, din păcate, în clipa de față, majoritatea cetățenilor consideră că nu se întreprind suficienți pași pentru combaterea corupției în interiorul instituțiilor. Este nevoie să aplicăm regulile care există deja și să creăm și uh, regulamente mai stricte. În ce privește lupta împotriva corupției și împotriva măsurilor care uh, au fost luate pentru a elimina corupția din instituțiile europene, este nevoie inclusiv de regulamente mai ferme privind conflictul de interese. Trebuie ca în instituțiile europene să existe și posibilitatea de a denunța neregulile și trebuie să existe uh, un cod de conduită pe care fiecare instituție uh, îl elaborează și îl respectă pentru a institui o cultură de integritate în toate instituțiile europene. În al treilea rând, în legătură cu uh, Ă, cei care ă, au ă, desfășurat o activitate de funcționare europeană europeni și care după aceea activează în zona privată, deci acel principiu al ușilor turnante, va fi nevoie de asemenea de un registru de integritate, de transparență, pentru ca fiecare um, care um, este implicat să uh, poată să respecte. Deci, uh, este nevoie să existe și la nivelul Consiliului un cod de conduită, iar uh, în raportul meu pentru aviz solicităm Consiliului să colaboreze cu comisia noastră pentru a putea rezolva problemele eh, conflictuale care există în clipa de față în ce privește descărcarea de gestiune. Deci, solicit instituțiilor să aplice regulile eh, inclusiv de excludere atunci când sunt uh, încălcate prevederile. În al șaptelea rând, solicităm Comisiei să analizeze efectele uh, luptei anticorupție pentru a defini o politică Um, generală și pentru a stabili eventual noi reguli care să se aplice pe plan comunitar pentru combaterea corupției, astfel încât um, combaterea acestor fenomene să fie eficientă pe plan național și pe plan comunitar. Cel de-al doilea raport al Comisiei pentru cel de-al doilea an um, ne dorim să fie elaborat neîntârziat și să fie mai amănunțit decât raportul uh, pe care uh, îl cunoaștem deja. Am o serie întreagă de propuneri. Uh, amendamentele pot fi înaintate până pe 9 noiembrie și pe 1 decembrie vom vota în comisia noastră. Comisia AFCO va analiza textul pe 19 noiembrie. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept schimbul de vederi. Mulțumesc foarte mult. A fost uh, un aviz care cuprinde multe puncte. S-a înscris la cuvânt colegul Iano. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, domnului Sven Giegold din Comisia AFCO, care a pregătit de asemenea un proiect de raport foarte bun în Comisia AFCO și aș vrea de asemenea să îi mulțumesc uh, acestei comisii pentru munca depusă și de asemenea domnului Doci. Uh, avem multe elemente în acest raport, dacă îmi permiteți, aș putea să spun că dacă o parte din tot ceea ce a spus ar fi realizat în Ungaria, și în Ungaria am fi avut mai puțină corupție. Dar în mare pot fi de acord cu majoritatea propunerilor care au fost menționate mai devreme de raportor și mi-aș permite să adaug câteva lucruri Uh, mai întâi, domnul raportor a spus că trebuie vorbit de probleme de compatibilitate în cazul conflictelor de interese, că trebuie întărite regulile existente, dar când vorbim de conflicte de interese, vorbim întotdeauna de funcționar, dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că există și, într-un, și un domeniu pe care nu-l discutăm foarte mult. Și acum cu scandalul uh, uh, Volkswagen am văzut că apare această problemă și anume în multe cazuri la funcționari și uh, ai Parlamentului de asemenea există mulți, de depu mulți deputați, mai mult de 12 deputați care au funcții plătite de exemplu în domeniul industriei auto. Deci dorim să avem reguli mai stricte și pentru funcționarii care, care lucrează în instituția noastră, dar am totuși senzația că Parlamentul e prea generos cu deputații să începește propriile reguli. și nu ia realmente în considerare toate aceste conflicte de interese. Apoi, există o protecție a celor care denunță ilegalități. De, a vorbit despre ea și raportorul. E foarte corect, dar totuși trebuie să vedem că avem reguli, chiar și acum avem reguli în vigoare în ce privește protecția acestor persoane care denunță ilegalități deci există o obligație de a spune dacă există corupție, fraudă, dar trebuie ca acești denunțători să fie protejați, să nu existe presiuni făcute asupra lor. Prin urmare, aceste reguli uh, care să fie adecvate nu sunt realmente utilizate. Așadar, nu toate regulile sunt utilizate. Totuși, există totuși niște uh, principii de protejare a denunțătorilor de ilegalități și cred că în raportul prin protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene s-ar putea integra de asemenea aceste probleme. Și un ultim comentariu, doamnă președinte. în ce privește politicile de coeziune uh, și achizițiile publice, știm că, uh, conform noilor reguli, noi reguli au fost adoptate în statele membre, dar eu cred că ar trebui să creăm o bază de date europeană care va putea să conțină date privind toate abuzurile în domeniul corupției, fraudei, de exemplu în cazul unei achiziții publice. Așadar, o bază de date centrală care să poată conține toate aceste date. În ce privește utilizarea fondurilor Uniunii, dacă există undeva corupție, trebuie redus uh, la minim trebuie redusă la minim această corupție și avem foarte, foarte puține informații privind problemele legate de achizițiile publice în diferitele state membre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Pirinski, următorul pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații. Așa cum am menționat uh, raportorul, s-a făcut o treabă foarte bună, s-a rezumat uh, foarte bine uh, s-au rezumat foarte bine toate elementele în acest raport, elemente legate de transparență, de lupta împotriva corupției și, în general, de introducerea standardelor de conduită pentru instituțiile europene, care să fie suficient codificate și monitorizate. Din acest punct de vedere, aș vrea doar să cer unele clarificări în ce privește propunerea de a crea o structură independentă care să supravegheze aplicarea diferitelor coduri de conduită. Care este de fapt ideea acestei structuri și cum se va potrivi a funcțional și ce eficiență va avea. Și de asemenea, doamnă președinte, aș vrea să ridic uh, următoarele întrebări și comentarii. Începește problema transparenței, responsabilității și integrității instituțiilor. Poate ar fi bine ca în avizul comisiei noastre să se pună mai mult accent și să există un text mai uh, mare uh, legat de problemele generale care ne privesc și anume uh, corectul management financiar legat de exercițiul de descărcare de care suntem responsabili și protecția intereselor financiare ca un exercițiu mai specific, din nou, care e un principiu al nostru și o preocupare uh, generală. Avem uh, a noastră. Avem o problemă generală legată de descărcare și anume refuzul Consiliului de a se implica în acestea. Și cred că este absolut relevant să subliniem această problemă care continuă de ani de zile și nu este niciun motiv pentru care n-ar trebui să facem toate eforturile să ajungem în cele din urmă la un fel de înțelegere și să, că acest lucru nu mai pot să mai continue. Și apoi, eh, legat de interesele financiare, aici din nou cred că ar trebui să eh, se facă un efort de a dezvolta, de a aplica criteriile legate de economie, eficiență și eh, ca principale uh, preocupări ale unui bun management financiar și pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, examinând uh, eventual anumite tendințe și evoluții legate de anumite nereguli sau fraude. Să ne uităm care sunt motivele pentru care apar astfel de situații, dacă e vorba de modul în care finanțele, funcționarea financiară a instituțiilor este reglementată în uh, regulamente. E vorba de încălcări conștiente ale regulilor instituțiilor europene. Așadar, susținerea, susținând uh, substanța acest, acestui aviz și anume nevoia de a introduce un set de standarde aplicabile, standarde de conduită și în special uh, subliniem problema corupției. Începește avizul nostru din comisia noastră, cred că s-ar putea face mai multe din punct de vedere al descărcării și protecției intereselor financiare, care este specialitatea noastră particulară, dacă aș putea să spun așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul în încheiere raportorului. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Și mulțumesc și colegilor pentru observațiile pertinente. Aș vrea să menționez trei aspecte. În logica celor spuse. Sunt de acord cu domnul Iavor, eu cred că în fiecare din cele 28 de state membre și în aceeași măsură și în instituțiile europene sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți normele uh, pe care uh, se bazează acest domeniu. Spuneam deja că ar fi trebuit să existe 29 de capitole pentru cele 28 de state membre și pentru instituțiile europene. Ă, există încă lacune și textul meu își propune să îmbunătățească situația. Iar în ce privește conflictul de interese și obligația decidenților politici de a analiza aceste aspecte, uh, ar trebui să luăm ca model uh, regulile care funcționează în câteva state membre. De pildă, în Ungaria, un deputat din Ungaria nu are dreptul să exercite și o activitate uh, în uh, oricare din uh, sectoarele economiei uh, naționale, sectorul privat, pentru că există o legislație care interzice deputaților să desfășoare o activitate în sectorul privat care să fie remunerată. Deci, Ungaria are o asemenea prevedere și nu este singurul stat care uh, dispune de asemenea reglementări. Dar scandalurile de acest tip care apar ne obligă până la urmă să luăm măsuri pentru a contracara acest tip de fenomene. Eu nu sunt uh, membru al Parlamentului European decât de șase ani, dar încă în primul meu mandat Uniunea Europeană a început să aplice o nouă metodă, un nou regulament instituțional, în baza căruia funcționează un sistem unic în cadrul Comisiei Europene. Dacă astăzi sistemul funcționează destul de bine, chiar dacă nu este perfect, este limpede că nu direcțiile generale ABCDF uh, vor uh, lansa uh, apelurile pentru achiziții. Eu cred că trebuie să existe un cod de conduită și uh, reguli privind conflictul de interese care să funcționeze identic indiferent de instituția uh, care acționează, pentru că, uh, de fapt, trebuie să fie un cod de conduită unic. în diversele instituții, în diversele agenții. Eh, există încă regulamente care sunt mai degrabă exotice și cred că am putea să eh, remediem această problemă prin niște reguli general valabile. În ce privește descărcarea de gestiune a Consiliului, constatăm că este o problemă care se repetă și cred că trebuie să reluăm propunerea noastră de uh, a uh, îmbunătăți modul de colaborare cu Consiliul în ce privește descărcarea de gestiune. Deci, din acest punct de vedere, uh, trebuie prin avizul nostru să contribuim la îmbogățirea textului elaborat de către AFCO. Întreb dacă din partea Secretariatului General este cineva prezent. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că diversele intervenții au demonstrat cât de complex este acest domeniu al transparenței și integrității, pentru că există o serie întreagă de reguli, norme, proceduri care se referă la acest domeniu dar, până la urmă, trebuie să ne întrebăm dacă, în primul rând, există reglementările necesare, dacă ele sunt respectate, dacă nu este nevoie de elaborarea unora noi. Și comisia condusă de domnul Juncker este conștientă că există uh, o necesitate de a reglementa activitatea de lobby. Și uh, uh dacă lobbyiștii încearcă să influențeze luarea de decizii politice, uh, știți că un prim pas pe care l-a întreprins Comisia Europeană a fost să publice uh, toate întâlnirile pe care membrii Comisiei le-au avut cu lobbyiștii să existe o transparență um, și din acest punct de vedere a fost um, gândit un registru de transparență comun. De Asta dovedește că există uh, dorința ca acest uh, registru să fie considerat ca fiind obligatoriu pentru uh, toți funcționarii europeni și um, se dorește acum revizuirea unui acord interinstituțional pentru acest registru. Noi am venit cu noi angajamente din acest punct de vedere și, pe de altă parte, sigur că dorim să verificăm și dacă regulamentele existente sunt respectate în tocmai, inclusiv regulile privind uh, denunțătorii unor uh, probleme interne. Deci există deja un cadru din acest punct de vedere și este nevoie ca el să fie aplicat în tocmai. Nu voi intra în detalii pentru că dacă doriți, putem să vă furnizăm informații suplimentare, dar Comisia este decisă să acționeze în acest sens, să analizeze modul în care toate regulile sunt respectate. Mulțumesc foarte mult! Da, într-adevăr, ar fi bine dacă ați putea să ne furnizați informații mai concrete. Pe de altă parte, este clar că există și multe reguli și norme pe care nu le aplicăm. Și uh, regret, pentru că atunci de ce mai elaborăm regulamente dacă după aceea nu le aplicăm? noi eh, eh, avem un mandat din partea cetățenilor. Comisarii eh, desfășoară o activitate de persoane dintr-o administrație. Și mă întreb ce se întâmplă și în statele membre în acest raport între cei care sunt uh, mandatați de către cetățeni uh, să legifereze și uh, organele administrative. Și eu, din acest punct de vedere, voi înainta un amendament pentru că Într-adevăr, trebuie să încercăm să umplem niște goluri acolo unde constatăm că ele există. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 9 noiembrie. Mă scuzați, se pare că nu ne-am uitat pe pagina corectă. Nu, termenul limită este 28 octombrie vom vota pe 1 decembrie. Și am încheiat discuția în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Dacă la diverse uh, doriți să interveniți, se pare că nu, dar la ora 21.30 începe dezbaterea privind descărcarea de gestiune. Două rapoarte, inclusiv descărcarea de gestiune a Consiliului și toți cei care au solicitat uh, timp de intervenție uh, să îl valorifice. Ne întâlnim la ora 15 uh, pe 9 noiembrie și la ora 9 dimineața pe 10 noiembrie. Vă mulțumesc pentru